Good afternoon, colleagues, and we begin with point 20. Bună ziua, dragi colegi, o să începem cu punctul 20, prezentarea de către comisie despre menținerea și consolidarea spațiului Schengen. Pe 27 septembrie, Comisia a adoptat uh, trei inițiative pe Schengen, o comunicare cu privire la uh, Uh, menținerea spațiului Schengen, o recomandare pentru implementarea codului frontierelor Schengen în ceea ce privește reintroducerea temporară a uh, frontierelor uh, interne, a controlelor la frontierele interne și o a treia propunere legislativă care amendează um, această a doua um, prevedere pe reintroducerea controlelor interne la frontieră. Aș vrea să rog pe doamna de voi să prezinte acest nou pachet adoptat acum, de curând, și să răspundă după aceea la întrebările noastre. Domnule de Hoyt, aveți uh, cuvântul pentru prezentare și după aceea o să dau cuvântul raportorilor și uh, deputaților din comisie pentru ca să vă pună întrebări. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua, doamnelor și domnilor. Comisarul meu a facilitat mult sarcina mea de astăzi din cauza punctului 9 de pe agenda dumneavoastră despre comunicarea Comisiei despre punerea în aplicare a agendei europene pe migrație. Dânsul a prezentat de asemenea și comunicarea Comisiei pe scurt cu privire la menținerea și uh, păstrarea spațiului Schengen și consolidarea sa ceea ce a dus și la o concluzie a comunicării, nevoia de a amenda codul frontierelor Schengen pentru reintroducerea temporară a controlelor la frontierele interne. De asemenea, dânsul a descris deja câteva elemente cheie ale propunerii și bineînțeles că voi construi discursul meu plecând de la bazele pe care le-a pus dumnealui. Înainte să ne concentrăm pe această propunere legislativă, permiteți-mi, vă rog, mai întâi să vă amintesc care au fost evoluțiile în ultima vreme cu privire la clauza de salvgardare a Schengen. Mă refer aici la prevederile pentru reintroducerea temporară a controlelor la frontierele interne, pentru că aceasta poate să contribuie la a demonstra că propunerea aceasta nu este decât o continuare logică a evoluțiilor spațiului Schengen în general, acordului Schengen cu privire la noile provocări cu care s-au confruntat statele din uh, zona Schengen în ultimii doi ani. Aș vrea să mergem înapoi la Convenția Schengen din 1990, care în articolul 2 prevede pentru prima dată o clauză de salvgardare care este cum urmează. După ce s-au stabilit principii, principiile de ridicare a controlelor la frontierele interne, se aplică totuși în momentul în care există considerente de siguranță publică pentru ca părțile semnatare, după consultarea cu celelalte părți, să decide că pe o perioadă limitată de timp să se aplice controle la frontierele interne care sunt proporționale cu situația. Și această perioadă poate fi pre- prelungită. Ideea de a permite, așadar, o reintroducere temporară a controlelor la frontierele interne a fost deja prezentă la prima convenție, însă fără să se stabilească un prag maxim pentru o prelungire a controlelor. S-a spus și că trebuie să existe o consultare a celorlalți parteneri, dar cam atât. Schengen a supraviețuit 12 ani cu regulamentul acest, cu această clauză de salvgardare foarte eh, rudimentară pentru că majoritatea statelor membre care au folosit-o au folosit-o câteva zile sau câteva săptămâni. Doar un singur stat membru a aplicat mulți ani. Nu vreau să... nu e nevoie să numesc. Este vorba de Franța, din motive uh, de politici, din cauza politicilor olandeze, a hotărât să mențină frontierele în, cu control, uh, la, cu Belgia mai ales, dar s-a ajuns la multă critică, bineînțeles, ceea ce vedem acum și uh, la adresa statelor membre care au introdus din nou controle la frontierele interne. Regimul acesta s-a schimbat prima dată în 2006, când uh, codul frontierelor Schengen a fost stabilit. De fapt, codul frontierelor Schengen a comuna, comunitarizat uh, achiul Schengen care a fost uh, până atunci interguvernamental cu privire la granițe. Uh, Clauza de salvgardare de atunci s-a păstrat, dar uh, nu era vorba numai de notificarea deciziei altor state membre, ci trebuia notificată decizia și către Comisie, având în vedere um, cadrul instituțional în care funcționa Schengen încă de la integrarea sa în Uniunea Europeană. După cum spuneam și aici, au fost doar posibile reintroduceri temporare ale controlului la frontierele interne, fără să se specifice din nou un prag maxim. Iar apoi, în 2013, și cred că deputații care erau în Comisia Libe deja la momentul respectiv, sub uh, conducerea guvernanței Schengen, în care s-a dezvoltat și mecanismul nou de evaluare a Schengen, s-a făcut o modificare specifică a codului de frontiere Schengen care se referă la clauza de salvgardare. Foarte multe proceduri noi au fost introduse și în momentul acela, pentru prima dată, s-a stabilit un prag maxim, o limită de timp de șase luni maxim, în legătură cu reintroducerea temporară a contrarilor la frontierele interne. Și de ce s-a stabilit o perioadă de șase luni? Pentru că ar fi putut să fie trei sau nouă luni sau 12 luni. Dar șase luni au fost alese pentru că permiteau să acopere toate cazurile care interveniseră până atunci în care s-au declanșat aceste proceduri de salvgardare. Deci nu există un adevăr absolut sau un motiv absolut pentru care s-a stabilit perioada de șase luni, dar aceasta e perioada pe care o avem și acum în codul frontierelor Schengen. Exista și o posibilitate de a prelungi perioada de șase luni până la doi ani în cazul articolului 29, care însă nu se aplică complet în momentul de față. Iar acum Comisia vine cu o nouă schimbare, e vorba de o propunere de schimbare, de modificare a clauzei de salvgardare, mai ales pentru a putea oferi o perioadă mai lungă de timp în care să fie permise controlele la frontierele interne. Și cu această propunere, Comisia are ca scop să transforme Schengenul într-un spațiu mai consolidat, având în vedere provocările cu care ne confruntăm în ultimii doi ani, cu probleme de gestiune corectă a frontierelor externe, dar și cu mișcări secundare ă, și consecință în ceea ce privește migrația, dar și să nu uităm de amenințările teroriste. Toate aceste probleme sunt probleme pe durată, sunt probleme care clar vor trebui să depășească cele șase luni care sunt stabilite ca prag. În legătură cu mișcările secundare de migrație, care decurg și dintr-o gestiune ineficientă a frontierelor externe, Comisia a hotărât că în, caz, în baza articolului 29 și pe baza recomandărilor uh, Consiliului per, va permite statelor membre să prelungească această perioadă în condițiile și procedurile prevăzut în codul frontierelor Schengen. Ceea ce face Comisia acum este tocmai să adapteze din nou prevederile actuale pentru ca tocmai Schengenul să devină un spațiu mai consolidat. Ținem cont aici nu numai de noile provocări pe care le au statele membre, ci ținem cont și de obiecțiile care au fost ridicate de către anumite state membre care sufereau din cauza consecințelor reintroducerii controalelor la frontierele interne de către statele vecine. Ceea ce Încercăm să facem și în propunerea noastră, încercăm să găsim așadar un echilibru corect între a permite, din cauza amenințărilor grave la adresa politicilor publice sau a securității interne, perioada maximă de autorizare a controlelor front, la frontierele interne și, în același timp, să avem clauze de salvgardare care să ne asigure că libera circulație este afectată cât mai puțin și că alte state membre sunt implicate încă de la începutul procedurilor. Așadar, în primul rând, vom avea o prelungire de la șase luni la un an a perioadei normale, ordinare, în care se poate aplica un control la frontiera internă. Ni se pare că prelungirea e contrabalansată de anumite elemente, garanții, și anume că elementele care trebuie trecute în notificări au fost și ele sporite. În conformitate cu propunerea Comisiei, înainte de notificarea reintroducerii controalelor la frontierele interne, trebuie să existe contacte cu statele membre vecine și trebuie să existe un acord prealabil pe măsurile de cooperare care ar putea să fie luate. Comisia are de asemenea dreptul să ceară și informații suplimentare, incluzând în legătură cu cooperarea cu alte state membre. O noutate este și că evaluarea de risc este necesară, care ar trebui să arate lungimea amenințărilor, durata amenințărilor care sunt uh, se, care se așteaptă, o definire foarte clară a frontierelor care sunt afectate de riscurile grave pe care vrem să le prevenim prin introducerea măsurilor și o demonstrare clară a nevoii reintroducerii frontierelor, uh, controlelor la frontiere și că aceasta este o măsură de ultim resort. Un alt element care cu siguranță merită să fie menționat este că dacă un stat membru depășește cele șase luni cu controlele la frontierele interne, există și o obligație să se includă informația despre cum, în ultimele șase luni, controlele la frontieră au contribuit eficient la remedierea amenințării identificate ca și cauză. Deci nu e vorba numai de notificarea și justificarea deciziei, ci trebuie să existe o definire mult mai clară, trebuie să fie îndeplinite mult mai multe condiții stricte. Un alt element uh, important de menționat este că dacă un stat membru depășește cele șase luni pentru controlele interne, Comisia trebuie să dea un aviz. În prevederile actuale, Comisia conformitate cu prevederile actuale. Deci, Comisia poate să întocmească un aviz și trebuie să facă chiar acest lucru dacă are dubii despre proporționalitatea sau necesitatea adevărată a măsurii. Din momentul în care un stat membru depășește cele șase luni, Comisia trebuie să aplice regula aceasta. Și vreau să vă amintesc că, în practică, până acum, Comisia nu a prezentat încă un număr foarte mare de avize, pe care deja are voie să le, să le emită. Și ultima pe care a emis-o a fost o părere, o opinie despre Austria și Germania pe controlele la frontiera internă dintre cele două state din cauza mișcărilor secundare care considerau o amenințare deosebită la politicile publice și securitatea internă pentru că uh, puneau sub presiune maximă sistemul de azil. De ce vreau să insist asupra avizului ei acordat de comisie? Pentru că, bineînțeles, în ceea ce privește statele membre, aceasta va declanșa procedura de consultare despre reintroducerea controalelor la frontiera internă, iar în legătură cu Parlamentul European va fi o bază pentru o dezbatere politică, decizia. Obligația Comisiei de a emite un aviz înseamnă declanșarea automată a consultărilor cu statele membre și o dezbatere automată cu Parlamentul European. Iar apoi mai avem o procedură specifică, nouă, care este prevăzută pentru cazurile în care amenințarea gravă continuă să existe și dincolo de un an. Și acolo, din nou, avem condiții foarte stricte uh, care permit prelungirea, una dintre aceste condiții fiind măsurile deja luate de către statul membru respectiv care se aplică deja pe teritoriul său. De exemplu, un stat care a declarat starea de urgență, un stat membru care, în conformitate cu legislația națională, a declarat că se află la nivelul maxim de amenințare ca un atentat terorist uh, să poată avea loc, deci care previne așadar uh, întâmplarea acestui fapt. Dacă se declară deci țara aceasta maximă de alertă, atunci uh, controlul la frontiera statului respectiv este posibilă mai departe, dacă e relevantă, desigur, această procedură pentru amenințarea în cauză. Deci, statele membre trebuie să notifice și Comisia și celelalte state membre la șase luni. Comisia trebuie să dea un aviz și aici trebuie să facem o paralelă cu articolul 29 și procedura actuală, unde nu statele, statul membru are ultimul cuvânt. Pe baza avizului Comisiei, Consiliul trebuie să ia o decizie pentru a recomanda statul membru, statului membru să prelungească în continuare, așa să prelungească procedura de control la frontiera internă. Iată, domnule președinte, pe scurt, care sunt modificările cele mai importante pe care le-a propus Comisia la existentul uh, clauze de salvgardare. Avem și o recomandare pe care a adoptat-o Colegiul Comisarilor, care oferă o interpretare a prevederilor actuale în spiritul schimbărilor propuse la codul de frontieră, frontierelor Schengen. Dacă statele membre notifică acum introducerea sau prelungirea controalelor la frontierele interne, trebuie să se asigure, de exemplu, că contactele cu statele membre vecine s-au asigurat, că există cooperare, iar notificările care se fac azi sau mâine vor fi în continuare, desigur, guvernate de către prevederile actuale ale codului frontierelor Schengen. Probabil că nu vă spun un secret că am primit peste noapte deja două notificări. Probabil că au ajuns deja și la Parlamentul European pentru că Parlamentul trebuie să primească simultan notificările cu Comisia și cu celelalte state membre. Comisia analizează notificările și se gândește la uh, procedurile de urmat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule de Coester. E foarte clar că toată lumea e foarte doritoare să ia cuvântul și o să dau cuvântul mai întâi domnului Coeliu, raportor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei Europene pentru prezentare și pentru felul foarte clar în care ne-a fost prezentată situația. După cum am avut ocazia să-i spun ieri domnului comisar, în general salutăm propunerile unor amendamente țintite ale regulamentelor Schengen. Ultimele crize uh, au plasat sub presiune uh, domeniul liberei circulații, ducând la controle la granițele mai multor state membre. De asemenea, a devenit clar că trebuie să creștem coordonarea, să intensificăm coordonarea între statele membre, să creștem uh, examinarea democratică și să uh, creștem uh, coordonarea în cazul crizelor. Trebuie să protejăm zona Schengen de aceste neajunsuri și să protejăm statele membre. Danemarca, poate una dintre cele două state la care ați făcut referire, ne-a spus că va continua controlele la granițele sale externe. După cum știți, Danemarca a folosit deja perioada cea mai prelungită, cea mai lungă, la ultima prelungire Uh, Danemarca a invocat influxul uriaș de solicitanți de azil. Deci un influx uriaș, citez, de solicitanți de azil și a raportat următoarele uh, lucruri. 300 de mii de oameni au fost controlați la frontieră între mai și iunie. Și pentru aceeași perioadă, 263 de mii 263 de persoane au uh, solicitat azil la frontieră. Deci au invocat un flux uriaș de solicitanți, însă doar au avut doar 263 de solicitări. Nu vorbim de 10%, 5%, nici măcar 1%. Este vorba de 0,1% din persoanele controlate la frontieră. Cazul Danemarcei uh, invocă motive de securitate ce elemente au uh, furnizat pentru a justifica aceste controle? Numere, uh, cifre impresionante ca și cele pe care tocmai le-am menționat? Comisia, cu uh, susținerea Parlamentului și Consiliului, a prezentat o foaie de parcurs pentru a reintroduce sistemul Schengen. În mod foarte clar, anumite state membre au o foaie de parcurs diferită și mă tem că Danemarca va fi doar una dintre statele care vor, vor urma această cale. Întrebarea este ce are de gând să facă Comisia în legătură cu această situație? Readucem înapoi regulile Schengen sau uh, le uităm pentru totdeauna? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Coelio, pentru această analiză și pentru exemplul excelent pe care l-am stat. Mai avem câțiva deputați care doresc să intervină. Doamna Sargentini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că propunerile pe care le vedem vor parcurge procedura obișnuită în acest uh, Parlament, deci vom avea un raportor, amendamente, rapoarte. Acest lucru va dura foarte mult timp. Însă, din câte înțeleg eu, posibilitatea ca Franța să aibă controle suplimentare la frontiere decurge în funcția, în, în legislația în vigoare, expiră în noiembrie, 15 noiembrie, iar posibilitățile pentru Austria, Germania, Danemarca și Norvegia uh, expiră pe la sfârșitul lunii octombrie, dacă nu mă înșel. Dar uh, ce facem? Putem să permitem acestor state să continue să aibă controle la granițele interne? Uh, prelungiri cu uh, încă o jumătate de an, mai mult, aceste posibilități expiră conform legislației în vigoare. Pot să înțeleg că un stat membru poate să dea un alt pretext pentru a redemara termenul de, con- de a introduce controle. Cam asta cred că vroia să spună domnul Coelho și cred că comisia prezintă pe tavă acest pretext statelor membre. Așa trebuie să înțelegem lucrurile, pentru că mi se pare îngrijorător. Nu, în acest fel nu reintroducem un sistem Schengen care să funcționeze cum ne dorim noi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Judith, domnul Corau și după aceea doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a menționat deja colegul meu, ceva nu funcționează în propunerea comisiei. Mi se pare că prevede propunerea că codul frontierelor Schengen este o demonstrație a faptului că nu contează toate statele cu aceeași măsură în această Europa. Foarte multe reguli care sunt foarte povărătoare pentru statele membre sunt între ghilimele adaptate. Mă întreb însă ce se întâmplă cu libera circulație și cu spațiul Schengen ca atare. Solidaritatea există, însă niciodată nu vin și fapte după retorică și cred că prezentarea Comisiei de astăzi este un exemplu fulminant în acest sens. Vreau să vă spun că pe 10 noiembrie printre care pentru Germania expiră pentru multe state membre uh, termenul pentru menținerea controlului la frontieră, însă nu s-a putut momentan uh, menținerea uh, controlelor fără aplicarea de sancțiuni. Aș vrea să felicit Comisia pentru că a acționat la timp, a intervenit la timp pentru a ajuta anumite state care pun la, în pericol chiar supravie, supraviețuirea spațiului Schengen. Și mi se pare bine că se intervine pentru că se vorbește în fine de sancțiuni, momentan ipotetice. Însă, la, se, la această reformă trebuie să notăm că se crește considerabil uh, Um, perioada pe care se poate aplica o astfel de procedură de control și în același timp uh, nu există niciun control extern uh, pentru ceea ce se întâmplă. În momentul în care un stat membru introduce controlele, nu există altă verificare posibilă. Deci pe 10 noiembrie, când uh, se expiră termen, termenul, statele membre ce vor face cu menținerea controlelor la frontiere? Faptul că avem propunerea acum spre discuție este o justificare suficientă și o garanție că Comisia nu va mai adopta nicio um, procedură de infracțiune față de aceste state sau, uh, pe de altă parte, Comisia a vorbit despre amenințarea uh, la adresa siguranței și migrație, care însă nu este justificată după date pe, pe date operative uh, și operaționale. Migranții ilegali și uh, amenințarea teroristă sunt probleme într-adevăr, dar vreau să vă amintesc că calificarea unei situații ca aceasta, ca amenințare la adresa siguranței publice și a ordinei publice, nu poate să fie făcută în baza achiului Schengen, pentru că aceasta înseamnă o capacitate de a evalua uh, de a, și de a aplica uh, controlele la frontierele externe. Însă nu putem să excludem și, și procedurile de uh, Uh, abuz. Au existat foarte multe din acestea în momentul, mai ales în statele care au primit foarte mulți migranți. De foarte multe ori, multe state s-au transformat în tabere de refugiați în Europa. Propunerea pe care a prezentat-o Comisia până acum, de punere în aplicare a agendei pe migrație, ne arată că obiectivul Comisiei este mai degrabă de a ține anumite țări ca uh, dop, cu funcție de dop și de uh, tabere de refugiați. Mulțumesc! Thank you, Mr. Coro, and... Mulțumesc, Mari Cristin, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am pierdut o parte a prezentării pentru că eram prezentă la altă reuniune. Aș dori să repet ceea ce am spus deja în legătură cu ceea ce mă preocupă în legătură cu frontiera Fran- între Franța și Italia. Și anume că această se, că Franța se bazează pe anumite articole atunci când cere reintroducerea uh, se bazează pe articolul 25, însă nu pe 29, ci pe 27 ceea ce îi dă o marjă de manevră mult mai mare și este, uh, o, apare o dificultate de control din partea Comisiei. Și sunt îngrijorată în legătură cu ceea ce se întâmplă la frontiera franceză. Franța evocă terorismul, însă de fapt face un control al migrației. Și uh, în solidaritate cu Italia, în Franța, nu au existat uh, aproape deloc uh, o creștere a solicitărilor de azil. În ceea ce privește frontiera între Franța și Italia, am avut 30.000 de refuzări de intrare pe teritoriul francez. Știm că între aceste 30 de mii sunt persoane care, cărora li s-a refuzat de mai multe ori intrarea pe teritoriu. Însă la frontiera franco-italiană, doar pentru departamentul Alpi Maritim și Italia, acest lucru reprezintă 90% din refuzurile de intrare pe ter- teritoriul francez. În acest timp, am avut doar 700 până la 800 um, ce solicitări de azil în aceste departamente în anul 2016. Deci și aici mi se pare că există o disproporție. Franța deja a cerut prelungirea uh, acestor controle, prelungirea suplimentară până cel puțin în 30 aprilie 2018. 18. Deci am doar notat autorităților franceze, nu am uh, informații pe ce se bazează Franța pentru a continua aceste controle sistematice la frontiere. Există foarte clar o parte discriminatorie în această măsură și uh, este vorba și de ceea ce a explicat Comisia mi se pare că Comisia încearcă să facă un pachet pentru a nu mai exista mm. uh, pentru a face legătura între articolul 27 și 29, pentru a nu mai apărea nicio pauză a acestor controle. Vă mulțumesc înainte de a reveni la domnul de Coster care va, va răspunde la aceste întrebări doamna Sargentini a ridicat problema răspunsului parlamentar, ceea ce facem noi la Comisia Libe. Îi voi, îi voi da cuvântul domnului de Căster în numele Comisiei și, bineînțeles, domnul Coelho este președintele grupului de lucru Libe pentru Schengen și Securitate. Deci ar putea să ne spună încotro am putea să ducem aceste eforturi. Avem reuniunea coordonatorilor în data de 3, 23 Domnule Coister va răspunde acum probabil la întrebările puse de eurodeputați, așadar vă rog, domnule De Costa, dacă puteți să ne răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund în general la diversele întrebări care au fost puse. Întrebări puțin provocatoare mi s-au pus. Dacă Comisia vrea să revină la un sistem de funcționare eh, Schengen sau renunță. Cred că din toate documentele, comunicările politice, propunerile legislative pe care le-am eh, înaintat în ultima vreme, ar trebui să fie foarte clar că Comisia, bineînțeles, este dispusă să se revină la Schengen, dorește acest lucru, a Mm, depus toate măsurile necesare pentru aceste măsuri. Însă se pare că nu a fost uh, suficient. Însă președintele Juncker a declarat că Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale Europei și că nu trebuie să pierdem beneficiile Schengen. Acestea fiind spuse, pe de altă parte, există într-adevăr provocări în domeniul securității care trebuie să fie luate în considerare, dar trebuie să fie foarte clar dacă ar fi la latitudinea comisiei, am, avea, am fi avut sistemul Schengen deja ieri și nu mai degrabă mâine. În al doilea rând, cineva a spus că comisia acordă pretexte pe tavă statele, statelor membre pentru a prelungi aceste controle, sugerându-le să aleagă alte motive. În acest sens, uh, Comisia nu sugerează acest lucru deloc, dar există o doctrină juridică stabilită că dacă se reintroduc controle la frontierele interne din motive diferite succesiv, de fiecare dată încep de la zero. Dacă există o reintroducere a controalelor la frontiere pentru huliganism la campionatul de fotbal timp de două luni, se poate face acest lucru. Dacă cu o lună mai târziu, după ridicarea acestor controle, reintroduci controlele la frontieră pentru că a avut loc un atac terorist, aceste două luni nu sunt calculate împreună în maximul de șase luni. Așa a fost întotdeauna și acesta este interpretarea tradițională a dispozițiilor actuale care nu a fost contestată de nimeni. Un alt aspect este că statele membre pot să fie creative în acest aspect și de aceea astăzi nu sunt uh, în măsură să vă spun care ar fi care este reacția Comisiei la aceste noi notificări. Le-am primit uh, de-a dreptul peste noapte, le suntem în curs de analiză și există această temă a motivelor invocate, există și alte formalități care trebuie să fie îndeplinite de către statele membre în procesul de notificare. Știți că Comisia insistă ca, de exemplu, evaluarea, evalu, rezultatul evaluării să ne arate că măsuri alternative nu ar fi fost suficiente, cum ar fi controle polițienești la nivel intern și că introducerea controlelor este o măsură de ultim resort. Examinăm în acest moment aceste două notificări și, bineînțeles, Colegiul Comisarilor va decide ce măsuri de urmărire vor fi adoptate. Iată, domnule președinte, asta pot să vă răspund în acest moment în legătură cu comentariile și criticile adresate și sunt sigur că în viitorul viitor această temă ar trebui să fie supusă unei uh, dezbateri politice la nivel înalt. Mulțumesc, domnule de Coster, pentru răspunsul dumneavoastră. Este, într-adevăr, o dezbatere politică. Vă mulțumesc pentru deschiderea răspunsului dumneavoastră Nouă ne rămâne să mergem în direcția sugerată de doamna Sargentini și anume, și anume să ne stabilim poziția în legătură cu aceste probleme politice și tehnic, tehnice legate de Schengen. Un, una dintre ideile principale ale dezbaterii de astăzi a fost să formulăm un răspuns nou în cele câteva minute care ne rămân cred că ar trebui să-l ascultăm pe domnul Coelio, care consideră el că este, trebuie să fie poziția Parlamentului. Eu sugerez să uh, alegem un raportor, poate, uh, să discutăm la o reuniune a coordonatorilor, însă nu vreau să Uh, afectez niciun fel de discuție care are loc în grupurile de lucru. Deci, dacă ne puteți da o idee, după părerea dumneavoastră, a domnului Coelio. Um, Cum să procedăm, după părerea dumneavoastră? E un domeniu complex. Spuneți-ne, ce părere aveți să știm deci care ne sunt opțiunile. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor. Eu uh, am înțeles problema comisiei. Cred că doamna Vergie a menționat-o prima dată în uh, întâlnirea raportorilor din umbră. Există o problemă, lipsă între legislația europeană și cea națională cât privește situația de urgență. După părerea mea, propunerea Comisia a încercat să trateze această porțiune neacoperită. Dar dincolo de acesta suntem totuși îngrijorați și avem motive să fim îngrijorați pentru că nu dorim să multiplicăm astfel de situații în care să avem uh, controle la frontierele interne. având uh, această propunere a Comisiei. Deci, ce facem acum în grupul de lucru? Am avut multe întâlniri și există o mare cooperare din partea comisiei. O anumită parte a întâlnirilor au avut loc în camera, dar am primit uh, documente și avem o imagine destul de bună cu privire la ceea ce se întâmplă. Și am început să lucrăm la raportul de inițiativă pozitivă cu privire la situația Schengen. Asta ca rezultat al activității grupului nostru și atunci vom putea avea o dezbatere la Strasburg la momentul respectiv. Cred că la sesiunea grupului de lucru ar trebui să discutăm doar despre frontierele interne la următoarea întâlnire. Avem prevăzut o audiere pe Schengen în decembrie. Mă consultam cu Antoan înaintea ședinței. Probabil uh, că coordonatorii ar fi bine să se gândească la sfera de aplicare, la, la ce să discutăm în acea întâlnire. Fie să fie o audiere mai mult sau mai puțin internă, dar, date fiind noile evenimente, poate că ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a invita parlamentele naționale și să avem o întâlnire mai mare. Asta puteți uh, discuta și dumneavoastră cu coordonatorii, noi vă putem da părerea noastră, dar cu raport de inițiativă, cu dezbatere, cu raportul cu privire la situația Schengen, Parlamentul va putea avea o părere despre ceea ce se întâmplă la nivel Schengen și cred că din punct de vedere politic asta este ceea ce putem face. Mulțumesc, foarte util. Ideea unei audieri e bună, vom discuta la coordonator pe 23 și vom mai lua legătura cu dumneavoastră înainte de a continua. Poate că ați putea participa și dumneavoastră la acea întâlnire și ne mai uh, puteți spune una alta pe subiect. Îmi place și ideea uh, dimensiunii parlamentelor naționale. Până la urmă, nu e vorba doar despre comisie, aici e vorba și despre Consiliu. Realitatea din statele membre. Totodată trebuie să fim însă precauți și să nu fie abordare clasică, formală, ci mai, mai dinamică. unele lucruri uh, au trenat prea mult, trebuie să fim flexibili, cred. Nu vrem să facem o audiere lungă dacă nu aduce nimic. Să fim uh, flexibili. Avem multe de făcut, dar e și un subiect foarte important. Să vedem pe 23 în, uh, în întâlnirea cu coordonatorii ce stabilim. Vă vom invita atunci în calitate de președinte al grupului de lucru. Dacă nu mai există alte observații, mulțumesc Comisiei pentru prezență, domnului de Coster, mulțumesc, dragi colegi, pentru prezență. Joi, după amiază, un singur punct, apreciez prezența dumneavoastră. O zi bună și mulțumesc pentru toată munca depusă în această săptămână. Mulțumesc. Ne vedem săptămâna viitoare.